Bună ziua tuturor! Buongiorno, colleghe, colegi! Dragi colegi și colegi, ședința este deschisă. Am două comunicări în uh, urma Noilor deputați care s-au alăturat Parlamentului am primit din partea grupurilor și din partea deputaților neafiliați propuneri în temeiul articolului 223 din regulament. Lista alcătuirii delegațiilor interparlamentare va fi publicată pe internet și vor fi adăugate procesului verbal. O altă comunicare. Grupul Partidului Popular European mi-a comunicat o serie de decizii care modifică alcătuirea comisiilor. Aceste decizii se vor regăsi în procesul verbal și vor intra în vigoare începând de astăzi. L'ordine del giorno reca le dichiarazioni del Consiglio. Pe ordinea de zi este prevăzută, sunt prevăzute declarațiile Consiliului și Comisiei pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European din 20 februarie privind cadrul financiar multianual. Îi mulțumesc pentru prezența președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, și îi dau, de cuvânt, și dau cuvântul uh, de asemenea doamnei ministru Brâniac. Îi mulțumesc de asemenea pentru prezență și pentru intervenția dumneai. Stimați membrii ai, ai Parlamentului European, am onoarea să iau cuvântul astăzi pentru a discuta despre pregătirea Consiliului Extraordinar referitor la cadrul financiar multianual care va avea loc pe data de 20 februarie. După ce Comisia și-a prezentat propunerea referitoare la viitorul CFM, președințiile bulgare, um, române, finlandeze au lucrat pentru a pregăti terenul în vederea unui acord au intrat acum într-o etapă decisivă în urma dezbaterii de la Consiliul din decembrie. Președinția Consiliului um, a purtat consultări intense cu omologii săi. Pe baza acestor consultări, pe data de 17 februarie, la Consiliul de Afaceri Generale va prezenta propunerea pentru un acord la nivelul Consiliului. Președinția croată sprijină pe deplin opinia că trebuie să ajungem la un acord cât se poate de repede. Nu va fi ușor, după cum bine știm. Însă, din multe privințe, există în continuare o diferență referitoare la așteptările uh, privind obiectivele la nivelul Uniunii Europene și cum putem să le atingem. A O amânare însă nu ar facilita situația, din potrivă. Plecarea Marii Britanii creează o lacună la buget, impunând constrângeri suplimentare. Uniunea Europeană se confruntă de asemenea cu noi provocări și priorități sporite. Un acord care să reflecte obiectivele acordului strategic la nivelul Consiliului European e necesar în luna februarie pentru a deschide calea finalizării negocierilor referitor la multe dosare din uh, dosare pendinte în codecizie pentru a putea începe noul ciclu de politici din 2021. Urgența referitoare la necesitatea de a adopta noul CFM ne arată derivă de asemenea din faptul că nu ne aflăm încă la uh, finalul acestui proces, deoarece Parlamentul European trebuie să-și acorde consimțământul. Am luat notă de observațiile și îngrijorările Parlamentului. Iată de ce, de-a lungul întregului proces, diferitele președinții au făcut tot efortul pentru ca Parlamentul să fie informat, de pildă prin întâlniri frecvente atât înainte cât și după Consiliul de Afaceri Generale. Întâlniri unde s-a dezbătut uh, cadrul financiar multianual, așa cum se va întâmpla și săptămâna viitoare de altfel. Președinția curată va continua cu această practică de fiecare dată când CFM se regăsește pe ordinea de zi a Consiliului de Afaceri Generale. De asemenea, Președintele Consiliului European a, a organizat o serie de întâlniri cu reprezentanți eh, ai Parlamentului European. Odată ce se va ajunge la un acord la nivelul Consiliului, președinția croată va lucra din răsputeri împreună cu Parlamentul pentru a asigura un rezultat favorabil atunci când Parlamentul va vota asupra regulamentului ajunge la un acord echilibrat, la timp, privind întreg pachetul CFM și privind partea privind resursele proprii, este în interesul tuturor instituțiilor, statelor membre și, și cetățenilor. Sper să ajungem la acest obiectiv. Președinția croată va face tot ce stă în putință în această privință. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc. Doamna președinte von der Leyen, aveți cuvântul. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Într-adevăr, săptămâna viitoare vom organiza un Consiliu European extraordinar care va fi un moment important pentru Europa. Punctul de plecare eh, în pregătirea Consiliului extraordinar este unul foarte favorabil. Consiliul, Parlamentul, Comisia au căzut de acord în ce privește agenda strategică, știm și care este miza politică, care sunt obiectivele politice comune. Vrem ca Europa până în 2050 să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic, nu doar pentru că acesta este un obiectiv uh, în sine, foarte important, ci pentru, și și pentru că știm că prin această ecologizare a continentului vom crea un viitor, locuri de muncă ale viitorului um, <clears throat> foarte bune și prospere. Vrem să fim actori activi în politica globală. În același timp vrem să facem ca prin această tranziție să-i capacităm pe uh, cetățenii europeni să investim, vrem să investim în uh, instruirea, în uh, pregătirea, în educația, mai ales în materie digitală a cetățenilor europeni. Timpul însă nu așteaptă. Și vreau să spun foarte, uh, să spun foarte răspicat, dacă bugetul nu urmează să fie adoptat acum, atunci anul viitor nu vom fi în măsură să punem în aplicare și să finanțăm noile priorități cu noul buget. După aproape 2 ani de deliberări, acum a sosit momentul să acționăm. Trebuie să fim cu toții uh, dispuși să ajungem la un numitor comun, să găsim echilibrul între vechile priorități și noile priorități. Pentru că dacă ne uităm la negocierile de până acum, există multe state membre care ap- apără în continuare uh, politica de coeziune și o fac uh, cu motive întemeiate. Există state membre care apară, apără foarte mult politica agricolă comună și au dreptul să o facă. Aceeași pasiune și dedicație o văd însă și în apărarea noilor noastre provocări. În ziua în care vom fi convenit asupra bugetului, cu siguranță că toată lumea se va întoarce spre Parlament și spre Comisie și va cere pentru mai mult Erasmus, Horizon fonduri pentru migrație, pe, fonduri pentru, va cere fonduri pentru digitalizare, pentru transport, pentru ce vreți dumneavoastră. Și deci trebuie să ne asigurăm că aceste noi priorități uh, se vor bucura de atenția pe care o merită. Avem nevoie de un buget european care este capabil să investească în digitalizare, care știe să exploreze șansele conferite de eh, inteligența artificială, care vor face ca Europa să fie principala regiune a cercetării și dezvoltării în lume, care să poată combate cauzele primare ale migrației și sărăciei, care să poată finanța măsurile de solidaritate în caz de calamitate și de catastrofe, care să permită o punere în aplicare a unei politici de securitate și apărare. Avem însă nevoie de un buget, înainte de toate, Uh, uh, pentru a combate modificările climatice. Este o prioritate de top pentru noi. Este o mare provocare și vrem să facem din această provocare o șansă. Doamnelor și domnilor, în cadrul negocierilor bugetare, trebuie să avem resursele necesare pentru a finanța Pactul Ecologic European. Nu am să accept niciun fel de soluție care să nu garanteze ca cel puțin 25% din buget să fie alocat pentru lupta împotriva schimbării climatice. Îmi doresc un buget care să aibă noi resurse necesare mecanismului pentru o tranziție justă. Motivul este foarte simplu. Dacă nu ne dăm mijloacele necesare pentru a putea susține regiunile și lucrătorii care sunt cei mai expuși consecințelor economice și politice care au de-a face cu schimbările climatice, pur și simplu nu vom reuși să atingem neutralitatea climatică. Pactul ecologic european se va face alături de cetățeni, alături de cercetători europeni, de firmele europene sau pur și simplu nu va exista. Cred și eu, ca și dumneavoastră, că e nevoie de noi resurse proprii pentru Uniune care vor reprezenta un pas important înainte. Tocmai de aceea am cerut insistent statelor membre să țină cont de poziția Parlamentului European. Sunt absolut convinsă că aceasta ne va ajuta să accelerăm procesul și va ușura de asemenea presiunea exercitată asupra bugetelor naționale prin alocarea de fonduri suplimentare absolut necesare. Deci aceasta este într-adevăr o soluție prin care toată lumea va avea de câștigat. Doamnelor și domnilor, știm cu toții că negocierile nu vor fi ușoare. Uniunea cu 27 de state membre are mai puține resurse acum, 75 de miliarde de euro mai puțin pentru această perioadă de șapte ani. Însă ne vom confrunta cu și mai multe provocări pe care niciun stat membru singur nu le poate rezolva. În același timp, așteptările față de acest buget sunt uh, complet diversificate membrii Parlamentului cunosc foarte bine care sunt dezbaterile în propriile dumneavoastră țări, știți care sunt pozițiile la nivelul statelor membri. Pentru a ajunge la un acord va fi greu, va fi nevoie de multe eforturi, știm asta. Însă știm, pe de altă parte, că cetățenii nu vor înțelege dacă nu vom reuși să punem la dispoziție acestor politici fondurile necesare. Este responsabilitatea noastră comună la Consiliul European și la Parlamentul European să obținem acest rezultat pentru Europa. Vă mulțumesc! Grazie, președinte! Vă mulțumesc, doamnă președinte! Dau acum cuvântul reprezentanților grupurilor politice. Are cuvântul președintele Weber pentru Partidul Popular. Vă rog. Domnule președinte, doamnă președinte Comisiei, reprezentantă Consiliului, când vorbim despre bani, vorbim și despre viitorul Europei, despre accentele pe care ni le dorim pentru viitor. Mai întâi vreau să spun că ne-ar fi bucurat dacă Charles Michel ar fi fost aici prezent azi și ne-ar fi ascultat. Știu că are un contact permanent cu steering grupul nostru, că se întâlnește cu experții, dar ar fi fost încă o dată, spun, frumos să fie aici alături de noi. Foarte bine este că a, lansa, a făcut presiuni pentru ca pe 20 februarie să se ajungă la un acord în privința CFM-ului. Toată lumea așteaptă o, o clarificare, așteaptă o certitudine. Țăranii, fermierii, studenții, cercetătorii, toată lumea. 20 februarie este un moment oportun. Avem un mandat proaspăt, Parlamentul, Comisia are, uh, acționează în baza unui mandat uh, proaspăt și clar și știm uh, foarte bine care a fost uh, mandatul pe care l-am primit din partea populației uh, a cetățenilor europeni. Mai întâi trebuie să arătăm că la nivel european nu vrem doar să fim un distribuitor sau redistribuitor de fonduri. Trebuie să fim și autocritici, să vedem cum vor fi cheltuiți acești bani. Atât Günther Oettinger cât și Johannes Hahn au uh, înțeles acest lucru și au materializat această autocritică prin propunerile pe care le-au făcut pentru CFM. Controlul bugetar, uh, sigur, uh, impune totuși niște limite. Dacă o persoană fizică primește primește fonduri uh, prea mari uh, atunci, uh, sau disproporționat de mari, atunci ceva nu este în regulă și de aceea trebuie să, facem o, să avem și o legislație oarecum antioligarhică în UE. Banii trebuie bine investiți. Fermierii au nevoie de sprijin în competiția globală dar și autoritățile regionale au nevoie de o subvenție, de o solidaritate Cercetarea are nevoie de același lucru. Erasmus, uh, uh, programul Erasmus arată valoarea adăugată a Uniunii Europene. Și încă un lucru, nu trebuie să facem economii când vine vorba de viitor. Uh, agricultura este importantă, promovarea regiunilor este importantă, dar nu trebuie să creăm acum o dinamică, o, o retorică în care să se vorbească doar despre austeritate. Nu vrem să vorbim doar despre procente și să continuăm negocierile pe diferite praguri și limite și procente. Dacă Consiliul va decide să uh, uh, instituie un corp uh, Frontex de 10.000 de oameni pentru a ne proteja frontierele externe, atunci uh, nu cred că este judecios și corect uh, ca președinția finlandeză să reducă uh, fondurile alocate respectiv uh, cu 30%. Da? La fel, în lupta împotriva cancerului avem nevoie de uh, fonduri suficiente pentru a putea face acest lucru și, uh, și la fel este situația și la Erasmus și mulțumesc uh, domnilor Oettinger și Han pentru faptul că nu au lăsat aceste priorități să decadă. Nici în Germania nu vrem să, pierdem, să ne pierdem în cifre și procente. Când uh, vorbim despre un plan Marshall uh, pentru Africa, atunci, uh, atunci vorbim de un plan Marshall de bani care uh, cu siguranță că vor fi și în beneficiul indirect al Germaniei, al Austriei, al altor state membre atunci când vom crea bunăstare în țări terțe. Deci, finanțarea intereselor europene cu mijloace europene ar fi cel mai bun răspuns pe care putem da acum celor care se îndoiesc de oportunitatea acestui buget. Sigur că avem nevoie și de modificări sistemice în ce privește finanțarea Uniunii Europene și aici problema resurselor proprie a Uniunii Europene este o linie roșie pentru noi. Apoi, dimensiunea de stat de drept. Banii contribuabililor pot fi cheltuiți doar dacă există o cheltuire judicioasă a lor și o justiție independentă uh, este cea mai bună garanție pentru faptul că banii vor fi cheltuiți uh, corespunzător. Deci combinarea și condiționalizarea CFM-ului cu uh, criterii de uh, stat de drept este foarte importună. S-a s-a vorbit foarte mult despre nivelul contribuțiilor la buget și s-a tot insistat asupra cifrei de 1%, 1%, 1%. Ei, asta nu a dat decât apă la moare populiștilor și am văzut-o cu Brexitul. Da? Și nu avem nevoie acum să să găsim doar cel mai mic numitor comun, ci să facem ceva proactiv pentru Europa. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna președinte Garcia Perez pentru grupul socialiștilor și democraților. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor președinte, ne aflăm uh, în fața unei uh, din cele mai importante dezbateri care va determina și va marca întreaga evoluția dezbaterilor uh, și viitorul Uniunii Europene. Nu are rost să vorbim despre 2050 dacă ne legăm de mâini, practic, pentru următorii șapte ani. Știm cu toții cum stau lucrurile și Consiliul de asemenea. Europa trebuie să pună în mișcare o transformare profundă pentru a se afla în avangarda transformării pe glob la nivel uh, social, economic, uh, ecologic. Da, bineînțeles, e nevoie de această agenda transformării, o știm cu toții și Consiliul de asemenea. Acum trebuie să putem fi în stare să punem pe masă resursele necesare pentru a realiza această transformare. Propunerea Parlamentului e una cât se poate de rezonabilă și face față acestei nevoi. 1,3% din VNB cu resurse suplimentare pentru acele noi politici care trebuie puse în aplicare, precum tranziția echitabilă în această privință. Propunerea Parlamentului e una cât se poate declară și beneficiază de un sprijin cât se poate de amplu din partea diferitelor grupuri politice. Doamna președinte von der Leyen a pus accentul pe cât de important este ca această comisie să fie una geostrategică și să ne asumăm locul pe glob. De asemenea, președintele Consiliului, domnul Charles Michel, a amintit uh, că e nevoie să fim în fruntea luptei pentru neutralitatea climatică pe glob. Acum trebuie doar să-și convingă partenerii de la Consiliu. Vreau să spun de asemenea că ne-ar fi plăcut ca domnul Charles Michel să fi fost astăzi aici Poate că nu are foarte mult de spus, însă are mult de ascultat. Pentru a-și convinge partenerii de la Consiliu, cred că e nevoie să înțelegem răspunderea pe care o avem înaintea noastră. Trebuie să existe un acord unde să nu existe câștigători și perdanți, pentru că de pierdut ar avea Europa. Asta nu înseamnă să iei bani de la o politică și să-i dai alteia. Asta nu înseamnă să iei bani de la o regiune și să da, să-i dai alteia. Vreau să reamintesc aici un lucru. Jacques Delors a fost cel care a inițiat primul program plurianual. Și în acest sens ă, a scos în evidență că era necesară o mare agendă europeană și că trebuia să fim deasupra intereselor naționale, că era mult mai important să progresăm cu solidaritatea proiectului european și aceasta este ambiția pe care trebuie să ne asumăm la ora actuală și le cer șefilor de guvern o viziune europeană, pentru că ne aflăm în fața unui moment important și în joc este viitorul proiectului Uniunii Europene. Este important să înțelegem că trebuie să abordăm o dată pentru totdeauna discursul referitor la resursele proprii pentru când vine vorba de acele fonduri suplimentare de care avem nevoie. Nu putem face mai mult cu mai puține resurse. Trebuie să abordăm politicile europene pentru tineri. Trebuie să discutăm despre politicile europene pentru sectorul primar, pentru agricultori și crescătorii de animale. Trebuie să vorbim de politica europeană care să-i sprijine pe tinerii antreprenori, pe tinerii cercetători. Sunt nenumărate politicile pe care Europa trebuie să le abordeze, așa că vom continua să insistăm asupra acestor aspecte. Timpul trece și ceasul nu stă pe loc. Putem spune că Parlamentul are răbdare, dar am să spun doar două ultime lucruri. Parlamentul decide pe picior de egalitate împreună cu Consiliul și nu vom uh, ceda presiunii timpului, pentru că viitorul Uniunii Europene e în mâinile noastre și e răspunderea cea mai importantă pe care avem la ora actuală. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul președinte Cioloș, pentru grupul Renew. Cher président, cher coleg. Domnule președinte, dragi colegi, Europa trebuie să aducă răspunsuri în fața provocărilor. Criza financiară, migrației, schimbările climatice, iată pentru fiecare criză avem nevoie de mai multă Europa. Însă, mai mult decât niciodată, Europa este necesară și, prin urmare, trebuie să adaptăm și bugetul la această nouă realitate. Vreau să salut aici uh, angajamentul luat de Charles Michel alături de președinția croată care încearcă să ajungă la un acord asupra bugetului european. Îl susținem pe deplin, cu condiția să fie un buget bun. Europa nu este doar o afacere în care să ne luăm angajamente. Ne-am luat foarte multe angajamente în ultimii ani, însă trebuie să garantăm că aceste angajamente vor aduce rezultate tangibile pentru cetățeni. Și adoptarea unui buget bun arată și reflectă foarte bine acest lucru. Doar împreună ambițiile noastre politice, uh, soțite de un buget bun, vor fi credibile. E nevoie de soluții pentru schimbările climatice, de asemenea pentru transformarea digitală, însă trebuie să modernizăm și politica agricolă comună și politica de coeziune. Pentru toate acestea e nevoie de o acțiune urgentă din partea UE și aș vrea să subliniez aici trei puncte esențiale pentru grupul nostru. În primul rând, mărimea bugetului. Avem nevoie de resursele uh, pentru provocările de viitor și nu ne putem uh, aștepta ca astăzi să marcăm niște ambiții și ziua următoare să limităm resursele necesare. De asta depinde credibilitatea noastră în fața cetățenilor europeni, să ajungem la un echilibru între declarațiile politice și capacitatea de acțiune. În al doilea rând, noi resurse proprii. Partea de venituri a bugetului trebuie să fie modernizată în conformitate cu tratatele. Un buget european pentru care să existe resurse proprii solide. Ultima reformă la acest capitol a fost făcută în 1998 și a sosit momentul să modernizăm bugetul. În al treilea rând, un mecanism puternic pentru statul de drept, măsuri eficace pentru protejarea bugetului european atunci când valorile europene sunt încălcate. Grupul meu nu este dispus să facă compromisuri la acest capitol. Erasmus, ocuparea, securitatea, protecția frontierelor, gestiunea migrației, toate acestea sunt elemente pentru care e nevoie de un buget puternic. După Brexit, după criza prin care am trecut, suntem de acord cu toții că trebuie să reînnoim euro și decizia luată la buget trebuie să ne arate că suntem capabili de acest lucru. Parlamentul nu poate accepta un compromis care subminează credibilitatea Europei în stare să facă față așteptărilor cetățenilor. Mulțumesc, domnul Zani, acum din partea grupului ID. Vă mulțumesc, domnule președinte. Păcat că președintele Charles Michel nu e alături de noi să discute acest punct atât de important pe care mi se pare că de altfel uh, l-a dus în discuție convocând această întâlnire extraordinară câștigând capital politic, de altfel, la început, după desemnarea sa ca președinte al Consiliului European. Așteptăm așadar noua propunere pentru a vedea datele, pentru a vedea dacă s-a schimbat ceva. Însă, din veștile pe care le-am primit eh, și din întâlnirile în bilateral, nu se pare că această propunere să fi fost eh, dezbătută și să fi variat foarte mult de la propunerea președinției finlandeze, o propunere care a nemulțumit pe toată lumea, atât statele membre, cât și acest Parlament, cât cât și Comisia. Eu cred că la câteva luni doar uh, de un termen limită important pentru un nou CFM ar uh, fi util să renunțăm uh, la iluzii de șarte și să dăm dovadă de mai mult pragmatism și de mai mult realism și să acceptăm că resursele sunt limitate. Și sunt limitate pentru că, și aici sunt de acord cu cele spuse de la colegul de la PP, de multe ori Parlamentul și instituțiile europene nu au fost în măsură să articuleze în mod corespunzător uh, bugetul, reacționând nu doar la cauzele de fraudă, ci la, referitor la acele, politi- acele programe care fuseseră promovate intens la nivel politic, dar care nu dăduseră niciun rezultat. Și e clar că um, vine o reacție din partea statelor membre, mai ales cele conservatoare, pentru că dacă noi nu suntem în stare să asigurăm o bună folosire a bugetului european, ele vor fi reticente în a acorda contribuții suplimentare la buget și, de altfel, de multe ori s-au votat uh, rezoluții, directive, regulamente care uh, le cereau statelor membre să dea dovadă de disciplină bugetară. Ori e necesară și disciplina când vine vorba de gestionarea resurselor noastre și a bugetului nostru. După părerea mea, prioritățile existente, prioritățile importante și de altfel consfințite în tratatele europene, pot fi finanțate fără a intra, fără a cere resurse suplimentare. Agricultura, pescuitul, sprijinul la nivel regional, politica de coeziune. Cred că bugetul poate să financeze aceste priorități fără a solicita resurse suplimentare. Putem renunța la 20 de miliarde de euro dintr-un program inutil de sprijin pentru reforme structurale, care nu ar însemna altceva decât uh, condiții suplimentare impuse statelor membre. Putem renunța, de pildă, la 13 miliarde din fondurile de preaderare, mai ales cele destinate Turciei. Pe scurt, avem uh, toate cele necesare pentru a veni cu o propunere pragmatică și a ajunge la un acord cât se poate de repede. Însă, în acest strâns, e nevoie de pragmatism, realism și să nu ne mai amăgim pentru că nu există resurse. Mulțumesc, președintele Lamberts. Vă rog, în numele verzilor. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, bugetul este doar un instrument. Am discutat uh, atât de mult despre mărimea acestui instrument, însă până la urmă uh, un ciocan e un ciocan și nu altceva și când ai nevoie de altceva trebuie să pui mâna pe altceva. Deci uh, trebuie să ne punem întrebarea ce vrem să facem din acest buget al UE. Doamna președinte, uh, ați spus că nu veți accepta un buget uh, în care mai puțin de 25% să nu fie alocat pentru lupta împotriva schimbării climatice. Și aș adăuga aici uh, că dacă restul de 75% dăunează climei, atunci e clar că nu e bine. Nu asta doreați dumneavoastră să spuneți, însă e clar că e nevoie de o coerență pentru ansamblul bugetului european cu procesul de tranziție ecologică și solidară. Și sunt de acord cu ce spunea domnul Weber. La politica agricolă comună însă nu sunt de acord, pentru că scopul PAC-ului nu este să îi ajutăm pe agricultori în procesul de globalizare pentru marile afaceri, ci să îi ajutăm pe fermieri pentru a trece spre uh, agricultura biologică. Același lucru pentru fondurile structurale, pentru programele de cercetare ale UE. Toate acestea trebuie să-și aducă contribuția în același sens. Problema coerenței este primul criteriu după care vom evalua calitatea propunerii venite de la Consiliu. Și nu înseamnă neapărat că dacă Consiliul adoptă ceva, noi aici punem ștampila. În al doilea rând, legătura între buget și respectarea valorilor europene. Pentru că Uniunea Europeană este o uniune de valori în primul rând, înainte de a fi o uniune economică sau financiară, este una a valorilor. Nu putem profita de toate beneficiile economice și financiare ale Uniunii dacă nu respectăm regulile jocului, deci valorile Uniunii. Și aici suntem departe de a atinge obiectivul. În al treilea rând, volumul este de asemenea important, așa cum spunea Irace, propunerea Parlamentului 1,3% din PIB este rezonabilă. Știm cu toții că din punct de vedere macroeconomic ne lipsesc investițiile și pactul verde este cel care va permite aceste investiții în agricultură. Avem nevoie și de investiții private aici. Nu putem nega rolul esențial pe care trebuie să-l joace totuși investițiile publice, de exemplu în domeniul infrastructurii feroviare. Iată de ce avem nevoie de un buget uh, suficient de mare pentru a asuma aceste provocări. Și vreau să spun Consiliului, fie semnați pentru 1,3 sau 1,5 sau ne dați aceste resurse proprii, însă nu puteți să ne spuneți în continuare că nici la volum nu sunteți de acord și nici în ceea ce privește resursele proprii, deci o fiscalitate europeană. Un ultim lucru pe care aș vrea să-l spun în încheiere. Chiar aici, în urmă cu șapte ani l-am auzit pe Joseph Doll, pe Martin Schulz, pe Guy Verhofstadt și pe domnul uh, Combendit, care spuneau că nu vor accepta niciodată un buget uh, multianual care să dea înapoi față de perioada precedentă. Ce s-a întâmplat însă până la urmă? Primii trei au acceptat ceea ce spuneau că e de neacceptat. De aceea, vă rog pe toți, să dați dovadă de coerență, deci să țineți cu dinții până la capăt. Dacă propunerea Consiliului nu corespunde criteriilor noastre, nu trebuie să ne fie frică să mergem mai departe, să intrăm în conflict. Pentru că cei doi trebuie să fie de acord, și Consiliul și Parlamentul. Parlamentul nu pune doar ștampila și Charles Michel ar fi trebuit să participe la această dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte Fito, din partea grupului ECR. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mă alătur apelului uh, făcut de antevorbitorii mei referitor la cât ar fi fost de oportun să fie astăzi alături de noi președintele Charles Michel pentru a purta, purta o dezbatere directă cu dumnealui referitor la subiectul uh, pe care îl dezbatem astăzi. Eu nu vreau uh, să enumerez aici prioritățile pentru că nu se poate decât să fim de acord referitor la obiectivele sau marea parte a obiectivelor amintite. Discursurile noastre, intervențiile noastre se referă la combaterea schimbărilor climatice. De pildă, nimeni uh, nu ar putea să nu fie de acord cu acest lucru. Poate dezbatem referitor la metodă, uh, resurse suplimentare pentru tinerii noștri, pentru cercetători. Da, și eu pot să mă alătur unei liste de priorități care reflectă o Europa mai frumoasă, mai bună, așa cum ne dorim uh, cu toții. Însă, problemele, de fapt, sunt reprezentate de situația următoare. Ne confruntăm cu un buget diferit și trebuie să facem față unor riscuri care, în mod indirect, ar putea să fie asumate de unele state, nu de toate. E clar că ne îndreptăm uh, înspre o, înspre o dezbatere a cărei concluzie va fi următoare: Pentru a asigura o bună parte a politicilor uh, amintite deja în programul Comisiei, vom ajunge să facem reduceri la anumite rubrici eh, și care, rubrici care pentru Parlamentul European sunt foarte importante și unde nu se pot face concesii. Mă refer deosebi la politica agricolă și la politica de coeziune. E nevoie însă de curaj, după cum au spus anumiți colegi și sunt de acord. Trebuie să dăm dovadă de curaj, să vedem cum eh, s-a cheltuit fostul buget. Trebuie să intervenim de asemenea uh, destul de drastic referitor la anumite rubrici care nu au dat niciun rezultat. E nevoie de asemenea de curaj pentru a discuta despre cum putem articula mai bine investițiile. O discuție care s-a inițiat uh, luni referitor la pactul de stabilitate și creștere și care mi se pare cât se poate de îndepărtată de obiectivele care ar trebui să însoțească punerea în aplicare a bugetului. În această dimineață e prezent din nou subiectul statului de drept. Cine este gardianul valorilor europene? Um, există această prezumție. Și trebuie, prin urmare, să explicăm care sunt criteriile care formează statul de drept și, de asemenea, se vehiculează ideea de a lega condițiile statului de drept de um, accesul resu- la resurse. Ideea care mi se pare destul de fantezistă, pentru că vine din partea unora care nu beneficiază de legitimitate din partea cetățenilor. Domnul Papadimulis, pentru GUE, mm-hmm. vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Lipsa lui Charles Michel la dezbaterea de astăzi este un uh, mesaj foarte negativ pentru ceea ce va urma. Doamna van der Leyen, ați venit aici să prezentați un program pe o perioadă de 5 ani. Ați reușit să obțineți și uh, un vot de încredere din partea noastră, de aceea nu uh, puteți spune că domnul Han, uh, care este lângă dumneavoastră, i-ar fi doar un intermediar între Parlament și Consiliu pentru a finanța programele pe care chiar dumneavoastră le-ați propus, avem nevoie de cel puțin 1,3% din venitul național brut, așa cum reclamă cu o mare majoritate Parlamentul European. Altfel, nu vom putea implementa pactul ecologic fără să facem reduceri drastice în alte politici, cum ar fi politica agricolă sau cea de coeziune. Nu vom mai avea bani nici pentru cercetare, pentru inovare, pentru investiții și ne vom confrunta cu uh, un proces de încetinire a economiei europene și o adevărată criză. Deci trebuie să fim chiar și mai ambițioși din punct de vedere bugetar și pentru că vorbim aici de chestiuni uh, cu totul practice pentru a ajunge la un compromis între cele trei instituții va trebui să negociem plecând de la propunerea Parlamentului, dincolo de propunerea Comisiei, o propunere care este deja depășită, doamna von der Leyen. Bugetul propus în urmă cu un an de Comisie este uh, cu 5% mai mic decât actualul CFM. Domnule Weber, ar trebui să o convingeți pe uh, doamna Merkel și pe domnul Kurz, iar domnule Cioloș, ce ați spus dumneavoastră astăzi aici, ar trebui să spuneți și domnului Rutel să-l convingeți. Dragă Irece, va trebui să îi convingeți pe prim-ministrii din Danemarca și din Suedia. Altfel, Parlamentul European va fi nevoit să voteze un buget de neacceptat – un lucru care n-ar trebui să se întâmple din punctul nostru de vedere și nu se va întâmpla. Mulțumesc. Parola. Domnul Pedicini de la Neafiliați. Vă mulțumesc, domnule președinte. La ora actuală, propunerea cea mai apropiată de viziunea noastră referitor la cadrul financiar multianual e tocmai propunerea din partea Comisiei. Suntem uh, cât se poate de pentru această propunere, după cum spuneau și colegii. Credem că trebuie să insistăm asupra acelor politici uh, menite să sprijine creșterea și inovarea. Nu ne-am putea opune de altfel. De asemenea, credem că efortul de combatere a migrației trebuie să fie susținut, uh, dar și în egală măsură de statele membre. De asemenea, trebuie să insistăm asupra politicilor de integrare. Însă, nu se poate face toate acestea fără, uh, în, în defavoarea politicilor uh, tradiționale. Nu putem impune uh, tăieri unor politici importante precum politica agricolă comună. Trebuie să ținem cont în acest sens de indici precum prosperitatea relativă. Contribuțiile naționale nu pot uh, crește, e clar. Uniunea Europeană trebuie să aibă curajul de a se finanța cu resurse proprii și să introducă în sfârșit o taxă pe emisiile de carbon și să pună în aplicare o taxă pe internet. Vă mulțumesc, domnule Pedicini. Are acum cuvântul, um, am ascultat acum reprezentanții uh, grupurilor politice. Continuăm cu dezbaterea. Domnul Olbrich, două minute. Președinte, uh, Mulțumesc, domnule președinte doamna președinte a Comisiei, dezbaterea pe marginea bugetului niciodată nu este doar o dezbatere financiară. Vorbim despre politici viitoare, vorbim despre aspecte politice. Acum suntem într-un moment post-Brexit și multe lume solicită o revizuire, o îmbunătățire a practicii uh, de până acum. Parlamentul European a spus foarte clar că după momentul Brexit, Uniunea Europeană ar trebui să-și păstreze cel puțin nivelul ambițiilor, dacă nu cumva să-l crească. Deci ar trebui să facem nu mai puțin, ci cel cel puțin cât am făcut până acum, dau chiar mai mult. Dar Consiliul pare să se uite în altă direcție. Um, Consiliul consideră că se pot face mai multe lucruri cu mai puțin bani. Alții chiar îndrăznesc să afirme că ar trebui să avem mai puțină Europa, mai puțină uh, Uh, mai puține politici la nivel european și uh, să renaționalizăm după model britanic uh, ceea ce am obținut în UE până acum. Uniunea Europeană ar deveni astfel mai puțin importantă, nu doar pentru că ar pierdut un stat membru, ci și pentru că ar um, renunța la anumite competențe. Dar Uniunea Europeană nu poate renunța la aceste competențe și ambiții. Pentru că altminteri uh, nici nu putem să înfruntăm toate provocările uh, momentului. Nu putem să înfruntăm provocări suplimentare doar prin resurse proprii. Așadar, noi, Parlamentul European, nu putem fi de acord cu o Europa mai mică, mai neînsemnată ca până acum. Mulțumesc! Thank you. And now for... Mulțumesc și acum timp de două minute și jumătate, doamna Marquez. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte a Comisiei, doamnă reprezentantă a Consiliului, Acum este momentul să punem cap la cap prioritățile politice și mijloacele financiare care uh, uh sunt necesare pentru a le pune în aplicare. Trebuie să cădem uh, de acord asupra unui compromis, un compromis prin care însă să nu compromitem uh, așteptările cetățenilor europeni. Este vorba de o uriașă provocare, pentru că trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor europeni în Uniunea Europeană. Un cadru financiar multianual înseamnă că fiecare stat membru uh, la un moment dat uh, trebuie să-și părăsească egoismul național, zona de confort pentru ca uh, povestea să fie una de succes. Noi am avut deja succese în, foarte clare în care am constatat că există o compatibilitate între prioritățile politice naționale și cele europene. Prioritățile noastre trebuie repetate și trebuie reafirmate în toate forurile europene de conducere. Trebuie ca tot ceea ce facem să fie fructul unei voințe politice eh, clare. Vrem, de pildă, investiții în economie, reale, relansarea economiei. Mă gândesc la InvestEU. Vrem însă și coeziune. Avem programele de coeziune, avem eh, o tranziție spre o societate digitală. Iată, s-a materializat prin Digital Europe ehm, vrem să eh, armonizăm educația, uh, să uh, uh, promovăm mobilitatea în rândul tinerilor. S-a născut programul Erasmus. S-a creat mecanismul Just Transition. Mă rog, sunt multe, multe altele care ar mai putea fi înșiruite. E bine, pentru toate astea e nevoie de bani și știm că banii de care dispunem acum nu sunt suficienți. Trebuie ca finanțarea să crească și mijloacele financiare ale Uniunii Europene trebuie să fie completate cu mijloace proprii, adică să nu împovărăm și mai mult cetățeanul european contribuabil. Nu vrem să provocăm o nouă criză la nivel european. În același timp, nu putem fi de acord cu un buget care nu corespunde priorităților noastre politice și, da, și, și dacă nu ajungem la un acord politic privind veniturile proprii ale UE. Mulțumesc. Timp de două minute, doamna Aie. Prezident. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, domnule comisar, doamnă ministru. Iată, doi ani de amânare și acum, dintr-o dată, vedem că totul este o urgență. Europa se află la un moment uh, de răscruce. Provocările sunt enorme. E nevoie de eforturi rapide, de eforturi nemăsurate. O știm cu toții asta și cu toate acestea, după 60 de ani de viață în comun, această dogma bugetului în jur de 1% din PIB nu este pusă sub semnul întrebării. Ca în fiecare an, uh, statele încearcă să facă contul pentru ele cât voi primi, cât voi da, uh, plus 0,01, uh, poate da sau poate nu. Aceasta este realitatea. Pentru unele uh, state, important este să scadă contribuția națională. O obsesie care este chiar încurajată de sistemul nostru de finanțare. 80% din contribuțiile naționale uh, Uh, sunt supuse unui sistem pervers. De aceea fiecare încearcă să fie cât mai ingenios cu, pusi, cu putință pentru a avea mai multe reduceri. Sarcina Consiliului nu este deloc ușoară, însă îl susținem, așa cum susținem și că Comisia. Și Lupta noastră este una foarte clară, aceea de a avea resurse proprii. Resurse proprii prin care contribuțiile naționale vor fi reduse. Este soluția prin care toată lumea va avea de câștigat, așa cum spunea doamna președintă. Ar trebui să întărim și autonomia financiară la nivelul Uniunii și, după cum spuneam, momentul este unul important sistemul de finanțare acum trece printr-o adevărată criză existențială. Dacă nu îl reformăm, s-ar putea ca odată cu prăbușirea lui să se prăbușească și speranțele noastre. Dragi colegi, summitul care ne așteaptă va fi esențial pentru a vedea care este ambiția statelor membre în fața celor ale Parlamentului. În calitate de negociator, îmi iau angajamentul să susțin această reformă spre binele tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Bey, două minute. Le cadre financier plus... Cadrul financiar multianual și proiectul bugetar reprezintă uh, reflecția politică a alegerilor și priorităților politice. Aduce bugetul european la 1,1 sau 1,2 din VNB la 1,2 uh, sau 1,3 miliarde anual. Reprezintă într-adevăr uh, un pas înainte ar trebui, după plecarea britanicilor, să revizuim în jos bugetul, să ne concentrăm pe esențial, pe proiecte concrete în favoarea cetățenilor noștri. Ce poate crede restul lumii și cetățenii ce pot crede despre Uniunea Europeană acum că britanicii um, pleacă și Uniunea Europeană nu se oprește să se gândească un pic, ci se uh, precipită să se extindă înspre Albania dedicând uh, sume importante gestionării frontierelor sale. Proiectul uh, cadrului financiar multianual prezentat de președinția finlandeză prevede sacrificii pentru agricultură cu 17% reducere și se aducă um, în plus la 25 sau 30 de milioane bani pentru proiectele climatice. Mai avem 300 de milioane de euro care um, impun constrângeri suplimentare întreprinderilor noastre deja afectate considerabil de logica liberului schimb. Le vom slăbi și mai mult la nivel global. Doamna von der Leyen, spuneți că vreți să construiți acest buget cu cetățenii europeni. pentru asta trebuie să-i ascultați așteaptă protecție economică, gestionarea frontierelor și nu vor condiții suplimentare în deja nenumăratele obligații fiscale avem 47% uh, um, taxe obligatorii în Franța pentru a-și ascunde neputința um, Uniunea Europeană nu face decât să sporească contribuțiile. Vreți să condiționați și mai mult acordarea de sprijin pentru statele membre, impunând condiții legate de respectarea statului de drept? Pentru două minute, domnul Andresen Mulțumesc. Miliarde pentru bugetul UE, iar acum Merkel luptă pentru fiecare bănuț. Astea sunt titlurile în ziarele germane. Dar când ne ascundem eh, după aceste cifre, de fapt eh, vorbim despre marea miză, viitorul UE. Eh, vrem mai multă digitalizare, vrem să fim, ne ecologizăm, vrem să fim neutri din punct de, punct de vedere al cărbunelui noi vrem asta, noi verzii cel puțin vrem asta și de aceea um, vom aprecia și propunerea uh, uh pentru noul CFM uh, după modul în care vor fi cheltuiți acești bani. Și 1,3 și 1,07% din VNB înseamnă, de fapt, o reducere a eh, bugetului față de cheltuielile actuale. Trebuie să cheltuim mai puțin pentru cărbun și pentru peisajul industrial, mai mult pentru ecologie și pentru energii regenerabile. Pentru noi, Uniunea Europeană nu este doar o mașină de imprimat bani din care fiecare primește o felie mai mare sau mai mică, ci pentru noi UE este un set de valori și cine calcă aceste valori în picioare nu trebuie să primească bani. Avem nevoie de o condiționalitate puternică a statului de drept în CFM și în cheltuirea banilor. Dacă Victor Orban va fi cel care va determina de bugetul, atunci nu, noi, noi nu îl vom putea susține. Germana, Germania fără UE ar fi în același timp uh, mult mai săracă, pentru că Germania exportă foarte mult din, uh, în statele membre ale Uniunii Europene și profită foarte mult de pe urma economiei acestor state. De a vrem ca și Germania să se angajeze pentru un viitor solid al uh, europene. Acum să nu uităm că Euro- Germania investește 87 de cenți pe locuitor pe zi în Uniunea Europeană. Nu este un preț pe care să nu-l putem plăti. Deci vrem un buget puternic cu măsuri solide, consecvente. Mulțumesc! Mulțumim. Timp de un minut și jumătate, domnul Olverfeld. Voorzitter, comisaris, colegas. Doamnă președintă, domnule comisar, dragi colegi, avem o oportunitate mare. Avem noul Parlament European, o nouă Comisie Europeană extrem de ambițioasă și, în sfârșit, un nou președinte al Consiliului European. Este o constelație unică, o adevărată premieră pentru acest început de negocieri pentru CFM. Există o adevărată convergență instituțională. Așa că aș vrea să spun în mod reiterat Consiliului că acest nou Parlament cu 60% de membri noi și-a marcat ambiția foarte clar. Comisia von der Leyen are ambiții foarte clare din punct de vedere geopolitic, tehnologic și așa mai departe. E vorba aici de viitorul nostru, de competitivitatea noastră și pentru asta e nevoie și de resurse. De aceea este atât de important CFM-ul. Însă aș vrea să vă atrag atenția asupra uh, unor eventuale aventuri uh, financiare. Dacă comisarul ne spune că pactul verde va fi adoptat indiferent că va fi finanțat sau nu, mi se pare că asta sperie cu adevărat investitorii. Nu de asta avem nevoie. Vreau să insist aici asupra faptului că trebuie să ne asigurăm că performanța programelor europene să fie garantată. Pentru că fiecare euro european trebuie să aducă o valoare adăugată pentru cetățeni. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Omarji, un minut și jumătate. Mulțumesc. Mă frapează în aceste negocieri referitoare la CFM lipsa de simț istoric al șefilor de stat. Uniunea Europeană o știți foarte bine, se află la o răscruce de drumuri. Și când tulburările economice, demografice, climatice, înregistrate la nivel global, obligă Europa să facă un pas înainte, cresc peste tot uh, tentațiile de a se replia în interior, avem șefii de stat care nu se ridică la înălțimea momentului și care uh, se comportă um, ca și cum ar fi fost um, un mic administrator um, al unei asociații de proprietari. Nu vedem uh, curaj pentru a deschide drumuri pentru o Europa care să se poată ridica la înălțimea promisiunilor acestui secol. De asemenea, pentru a proteja cetățenii de pericolele care îi pândesc. În loc să avansăm, facem pași înapoi și cu un mic buget Europa uh, va fi în regres pentru următorii 10 ani, pentru că tăierile bugetare pentru PAC și pentru politica de coeziune vor avea consecințe grave, pentru că mai puțină coeziune va însemna mai puțină creștere, mai puține investiții, mai puține locuri de muncă, mai multe disensiuni și mai multă sărăcie. Închei spunând că politica de coeziune este o politică pentru viitor. În perioada de programare 2014-2020, aproape 100 de miliarde de euro au fost investite pentru mediu și climă prin intermediul acestor politici. Vă mulțumesc! Domnule Omarje, aveți un cartonaș albastru. Domnule Omarje, aveți un cartonaș albastru din partea domnului Marchez. Acceptați? Vă rog, aveți 30 de secunde pentru o întrebare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Omarje, în țara mea, în Portugalia, am uh, reușit să depășim austeritatea și am adus speranță în țara noastră și le-am arătat europenilor că puteam depăși austeritatea. După cum spuneți, acest nou buget e despre o nouă speranță pentru Europa despre a îndeplini promisiunile făcute europenilor, de a avea o Europa mai ambițioasă cât și modernizarea, dar protejarea politicilor în care credem. Să întrerup microfonul vorbitorului. Îmi cer scuze, nu știu dacă întrebarea era evidentă, dar domnule Marjă, dacă doriți să răspundeți. Stimate coleg Pedro Marcheș, cred că viziunile noastre sunt cât se poate de convergente. E adevărat, politica de coeziune e o politică care își va aduce contribuția la noile politici definite în ziua de astăzi. Această deosebire între politici uh, noi și politici suplimentare e o deosebire care nu are fundament. Vă mulțumesc. Domnul Papadakis, un minut. Η συζήτηση του προπολογισμού είναι σημαδεμένη από μεγάλα συμφέροντα. Dezbaterea de astăzi asupra bugetului este marcată de mari uh, interese, care reprezintă un fel de câmp minat pentru cetățeni. Până la urmă va trebui să vedem care sunt sectoarele de activitate sau uh, uh marile grupuri industriale care vor avea de câștigat. După Brexit vom încerca să construim un sistem prin care să ajungem la un adevărat uh, cal troian. Aceasta va duce la concedieri, la închiderea anumitor uzine, la șomaj. Toate acestea în timp ce încercăm să încurajăm independența energetică. Ce se întâmplă însă în cadrul PAC? Uh, promovăm în continuare interesele marilor grupuri. Și acest caracter antipopular al bugetului nu ne surprinde, prin urmare dorim să uh, luptăm împotriva marilor grupări industriale. Mulțumesc! Mulțumesc! Aveți o întrebare, cartonaș albastru din partea doamnei Grapini, acceptați, vă rog. Doamna Grapini. Mulțumesc, doamna președintă, stimate coleg, înțeleg

Domnule Papadakis, mulțumesc. Cei care vor profita până la urmă de noua politică agricolă comună sunt marile grupări industriale. De altfel, în cadrul investițiilor capitaliste, tocmai aceste investiții vor fi uh, date înapoi și până la urmă IMM-urile agricole vor avea de suferit și marile grupuri uh, vor avea de câștigat. Tocmai pe această linie uh, vom continua cu pacul, așa cum se întâmpla și în trecut și doar uh, IMM-urile vor avea de suferit. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Fernandes. Pera, deci Mulțumesc, doamnă președinte. Așteptăm încă din noiembrie 2018 acest Consiliu extraordinar, dar oricum mai bine mai târziu decât niciodată. Avem nevoie de mijloace financiare suficiente pentru a finanța o Europa competitivă uh, și care, în care să generăm uh, o creștere durabilă, în care să asigurăm uh, prin mijloace eh, financiare proprii, eh, toată tranziția spre eh, neutralitatea climatică, spre celelalte priorități. Deci avem nevoie în bugetul Uniunii Europene de mijloace proprii Uh, noul buget nu trebuie să fie uh, crescut uh, sau nu trebuie să împovereze, să, să devină o povară mai mare pe umerii cetățenilor contribuabili. Avem nevoie de un impozit, o acciză pe tranzacțiile financiare, avem nevoie de o acciză pe, pe, pentru impozitarea întreprinderilor digitale, avem nevoie de o mai